Welcome back to coordinators and Bună dimineața tuturor. Bună dimineața coordonatorilor. Și bună dimineața celor care nu au participat la ședința coordonatorilor. Vă urez bun venit tuturor. Haideți să începem. Avem un program încărcat și ne așteaptă multe petiții grele. Asta înseamnă că trebuie să fim foarte eficienți. Dacă nu există obiecții, haideți să adoptăm ordinea de zi. Nu avem proces verbal de adoptat. Am două comunicări foarte scurte de făcut. În primul rând, că doamna ombudsman e pe drum, va veni la ora 11, asta înseamnă că trebuie să trecem la vot de îndată, după care, în cursul zilei de astăzi, am să cronometrez toate intervențiile pentru că uh, avem un timp limitat la dispoziție, așadar colegii vor avea la dispoziție două minute și nu mai mult de atât. La diverse nu avem nimic, trecem la vot. Avizul referitor la inițiativa europeană a cetățenilor. Vă rog, introduceți cartelele de vot și vom începe de îndată. Okay, this is going to be a little bit complicated vote. Un... Va fi un vot un pic mai complicat. Am constatat că există amendamente care trebuie votate separat și vom face acest lucru. Și am să vă anunț când ajungem la acele amendamente. Acum, proiectul de aviz al... Îmi cer scuze, spune doamna președinte. I am not at all sick. It's... Nu sunt bolnavă, e polenul. E o alergie, o reacție alergică, îmi cer scuze. Haideți să trecem la amendamentul 96. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98. Pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 97. De asemenea, pe două părți, prima parte pentru, abținere adoptat. Acea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, 97 e caduc. Yeah. 99 pentru. Abținere adoptat. 100 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 101 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 104 pentru, împotrivă, abțineri respins. 106 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 105 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 105. Exactly. It falls. It falls. 105 e caduc. Pentru că 106 a fost adoptat. 250 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. A adoptat. 251. E caduc. 67 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 107 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 113 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Putem închide votul. adoptat. 115 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 116 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, respins. A doua parte, pentru, împotriva abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. The vote is, uh, should be... Votul e deschis. Close. S-a închis votul. And it is approved. Adoptat. Now, amendment 118 and 119 și 118 sunt identice, pe fond. Haideți să le votăm împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. șase. Trecem mai departe. Votăm 56, prima parte împotrivă, abțineri, respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 120 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 128 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 129 pentru împotriva abțineri respins. 130 pentru împotriva abțineri respins. 131 pentru împotriva abțineri respins. 132 pentru împotriva abțineri adoptat. 133 pentru împotrivă, pe care vreți să-l verificăm. 132. Haideți să deschidem votul. S-a închis votul. Adoptat. 133 pentru împotrivă abțineri adoptată. 134 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 135 pentru, împotriva, abțineri, respins. 136 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 88 e caduc, 138 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 140 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 145, pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 146 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 147 pentru, împotriva abținerii adoptat, 152 pentru, împotriva abținerii adoptat, 154 pentru, împotriva abțineri respins, 155 pentru, împotriva abțineri adoptat, 157 pentru, împotriva abținerii adoptat, 159 pentru, împotriva abținerii adoptat, compromisoasă pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Bloc. Primul bloc a fost uh, retras și blocul cu numărul 2 e caduc. Mm. De asemenea și blocul cu numărul 3. Uh, avansăm. 167 pentru împotrivă abținerii adoptat. 168 pentru împotrivă abțineri adoptat. Compromis 7 pentru împotrivă abțineri adoptat. 173 pentru a fost adoptat. horizontal uh, so it's okay, let's see. Deemed adopted. 174 trebuie supus la vot acum pentru, împotriva abținerii adoptat. 175 pentru, împotriva abținerii adoptat. 176 pentru, împotriva abținerii adoptat. 177 pentru, împotriva abțineri adoptat. 178 pentru, împotriva abțineri adoptat. 179 pentru, împotriva abțineri adoptat. 180 pentru, împotriva abțineri respins. 181 pentru, împotriva abțineri, adoptat. 182 pentru, e caduc. 100 a fost adoptat la compromisul 9, așa că trecem la 184 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 185 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 186 pentru, împotriva abțineri. E caduc de asemenea. Compromis 8 pentru împotriva abținerii. Adoptat. Compromis 9 pentru împotriva abținerii. Adoptat. Acum, la următorul bloc, considerentele 22A, amendamentul 68, trebuie supus la vot în mod separat. Mă urmăriți? Nu mă urmăriți. E un pic mai jos. Sub compromis 9. Chiar la sfârșit. Considerentul 22A. Amendamentul 68. Acesta trebuie supus la vot separat. E un amendament înaintat de Eleonora, Fabio și uh, de Eleonora și Fabio Massimo Castaldo. Trebuie supus la vot separat vă rog să luați cuvântul. Nu pot auzi pe nimeni din sală. Amendamentul 68. Amendamentul 68 trebuie scos de la compromis și votat separat. Da, Marlene, te rog. Doamnă președinte, cred că trebuie să votăm la amendamentul 201, mai acolo e prevăzut un vot pe părți. Sorry about that. We need also rightfully. Da, după cum a spus Marlene, pe bună dreptate, trebuie să votăm amendamentul 210. E un vot pe părți. Trebuie să votăm cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. E respins, dar haideți să verificăm. It is rejected. And now we go to amendment 68. Acum trecem la amendamentul 68, îl votăm separat pentru împotriva abținerii adoptat. Acum trecem la 195 pentru împotriva abținerii adoptat. 196, amendament oral, înaintea de verzi, aveți textul, cine pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 10, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 202, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 203, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 204 pentru. A fost adoptat. Five folds And we go to 207. Trecem la 207 pentru împotriva abțineri adoptat. 209 pentru împotriva abțineri adoptat. 211 pentru, împotriva, abțineri, respins. 212 pentru, împotriva, abțineri, adoptate. Compromis 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptate. Există un amendament 219 pe care verzi ar dori să îl supună la vot. E vorba de un amendament oral. Putem să-l votăm? E contestat de raportor, deci nu putem vota. E caduc. 220 pentru împotriva abținerii adoptat. 221 pentru împotriva abținerii respins. 222 pentru împotriva abținere adoptat. 225 pentru împotriva abțineri respins. 226 pentru împotriva abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Adoptat. 227 pentru. Împotrivă. E atâta de multă gălăgie în sală, trebuie să verificăm. Vă rog, am putea, ați putea să nu vorbiți atât de mult. 227, haideți să verificăm. It has been adopted. 200 Adoptat. 228 pentru, împotriva, abținerii adoptat. Compromis 12 pentru, împotriva abținerii adoptate. Și acum vot pe părți. Cea de-a doua parte a amendamentului compromisului 12, amendamentul 229, votăm cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la 231 pentru, împotriva abțineri respins. 232 pentru împotriva abținerii adoptat. 233 pentru împotriva abținerii adoptat. 234 pentru împotriva abținerii adoptat. 235 pentru împotriva abținerii adoptat. 236 pentru împotriva abținerii adoptat. 237 pentru, împotriva abținerii respins. 94 pentru, e caduc, 239 pentru, împotriva abțineri respins. 240 pentru, împotriva abțineri respins. 243 pentru, împotrivă. Nu v-ați pronunțat clar. Trebuie să verificăm. Trebuie să votăm 241. Against abstentions approved. 242 pentru E caduc. 244 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 245 pentru, împotrivă, să verificăm. 245, am deschis votul să verificăm. Și acum s-a închis votul. Văd că lumea nu votează. Și asta e un fel de semnal, dar oricum declarăm votul închis și se adoptă. 246 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 249 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 Amendamentul 13 pentru. E un vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, nu devine caduc. 26 trebuie votat. Cine e pentru? Nu văd pe nimeni. Dacă vreți să spuneți ceva, vă rog. Dar spune că devine caduc, dar nu. Uh, e o greșeală, trebuie să votăm. 26. Deci cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 27. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 28. Pentru împotriva abțineri Prima parte, da, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, nu, acesta e caduc. Și 35 a fost retras, 36 împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 e caduc, dar 38 trebuie să fie votat pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 41 trebuie să fie votat pentru, împotriva abțineri, trebuie să verificăm. 41, verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Da, nu văd uh, ce doriți. Știu că sunteți obosiți, dar haideți. Amendamentul 42. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumim. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 este caduc și 48 la fel. 51. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 56. 57. Pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 60 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trebuie să votăm și 63 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 64 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 65 pentru, se adoptă. 65 acum, da? Virginie. Poate că e greșită lista, lista de vot. Am adoptat 63. Următoarele doresc sunt caduce sau nu? Nu, spune domnul președinte, sunt compatibile, trebuie votate. Bun, deci putem vota 65 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ...69 vot pe părți, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 79 acum pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 80 pentru, 80 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Nu este caduc, e greșit scris în indicațiile de vot. Închidem votul. Se adoptă. 81. Brux pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 85 caduc. 86 două părți și acesta este caduc. 87 trebuie votat acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, verificăm 89, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 trebuie votat. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 93 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final. Intervenție din sală. La amendamentul 84 se spune, dacă se adoptă, treceți la amendamentul 88. Unde e 88? Nu există. Da, spune doamna președinte, pare să nu existe, e greșit în lista de vot. Există, din păcate, multe greșeli da, sunt de acord cu dumneavoastră. Bun, dar putem trece la votul final? Vot electronic? S-a închis votul și se adoptă cu unanimitate. Vă mulțumim foarte mult, felicitări raportorului. Dați-mi voi acum să vă explic cu privire la acest vot că datorită faptului că avem noi colegi uh, care se ocupă de toate problemele administrative, sunt multe greșeli pe listă. Mm, îmi cer scuze, azi dimineața am observat, e o greșeală care nu se va mai repeta. Trecem la următorul vot. întrebare orală. Okay, so the the the question for oral Avem o întrebare orală pentru comisie în ceea ce privește uh, Uh, utilizarea abuzivă a contractelor pe termen fix. Cine este pentru? Facem vot, uh, votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și a fost adoptată. Bun. Trecem la următorul vot. Răspunsul la petiții referitoare la contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor. Jud, da, câteva informații din partea noastră. Vrem să retragem două amendamente, 46 și 50. Secretariatul a fost deja informat, dar am vrut să le spun și colegilor. Bun. Trecem la vot atunci.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 îl votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Bun, verificăm 10. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 15 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, Abțineri se adoptă. 18 a fost retras, 19 rămâne pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 20 a fost retras, la fel și 21. Amendamentul de compromis A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Co amendamentul de compromis B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 37, 38, 39 au fost retrase și 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm 43. Nu pentru că nu e clar, ci pentru că nu vă semnalați clar intenția de vot. Un vot în plus de la PP. Bun, acum e în regulă și se adoptă. 44 și 45 sunt identice, deci le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 a fost retras, amendamentul de compromis E pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 50 a fost retras. Ceea ce înseamnă că votăm 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, verificăm, verificăm 53. S-a închis votul și se respinge. 54 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 58 se respinge. 59 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 62 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 63 pentru, împotriva, abțineri se respinge. La verificăm. 63. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 65 pentru, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 și 70 au fost retrase, 71 încă rezistă, deci pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 72 e un vot întreg, nu pe părți, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și la fel și la 73 am eliminat împărțirea, îl votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 76, verificăm 75, deci. S-a închis votul și se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul G pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81, 2, 3, 4, 5 au fost retrase, deci compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. We go to 91. Trecem la 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 92. Verificăm. S-a deschis votul. Da, m-am înșelat eu. Ia uitați, se adoptă. Amendamentul de compromis a pentru, împotriva abțineri se adoptă. 97 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 98 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 99 pentru. Vreți să verificăm 98. A fost respins nu, a fost adoptat, spune doamna președinte, se corectează. Bun, trecem la 99. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 103 și 104 sunt identice, le votăm împreună pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotriva, abțineri, nu știu, nu e foarte clar. Haideți să verificăm 105. It has been rejected și respins. Și acum trecem la 106. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 107. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 108 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 109 pentru, de caduc. 110 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 111 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 113 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 114 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 115 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100... Vreți să verificăm 117. Bun. S-a deschis votul. The vote is closed and it has S-a închis votul și s-a respins. Trecem la 118 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și votăm proiectul de aviz în mod electronic. Evolution. Where is it? The vote is now closed. S-a închis votul și se adoptă. Now, where do I go? Exactly. Now, uh, item 8. Bun, trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi care ar fi trebuit să aibă loc acum, însă doamna ombudsman a sosit deja, așa că o să amânăm acest punct 8 pe după amiază. Și acum dorim să o invităm pe doamna Emilia O'Reilly să ia cuvântul. colleagues, please. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Aproape că aș spune să vă atașați centurile de siguranță. În fine, vă rog, luați loc și cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți în liniște, ca să respectăm munca desfășurată aici în comisie. Sunt foarte încântată să o salut pe Emilio O'Reilly în această dimineață, ombudsmanul european, pentru a ne prezenta raportul anual pe anul 2017. Și fără a aștepta prea mult, vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you very much indeed. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru invitația și șansa de a vă prezenta raportul nostru anual pe anul 2017 și aș dori încă de la bun început să mulțumesc din suflet Comisiei dumneavoastră pentru sprijinul extraordinar pe care l-ați acordat biroului meu anul trecut și chiar și în ultimii ani, de asemenea, pentru că asta demonstrează că e foarte important să avem un sprijin și un angajament la nivel de colaborare, dar și la nivel individual, împreună cu deputații, așa că vă mulțumesc pentru acest sprijin. Deci, Anul trecut am avut un total de peste 2000 de plângeri. Am deschis cam peste 447 de anchete pe baza acestor plângeri și unele anchete au fost deschise din proprie inițiativă, pentru că era vorba de subiecte deosebit de importante, acoperite în mass media. Cam 95% din plângeri, din munca pe care o facem noi, din anchetele pe care le deschidem, sunt uh, plângeri din partea cetățenilor, chiar și din partea ONG-urilor, a deputaților europeni. Deci, pentru a vedea de unde provine marea parte a plângerilor, uh, schimbări nu sunt prea multe, comparativ cu anii precedenți. Numărul cel mai mare de plângeri în continuare e din Spania, având în vedere probabil și numărul uh, și populația, dar și faptul că au un sistem de ombudsman foarte bine dezvoltat, la nivel local și regional și cred că spaniolii sunt foarte obișnuiți și învățați să lucreze cu biroul ombudsmanului. De aceea poate avem atât de multe plângeri de acolo, după care Germania și Polonia, probabil din cauza faptului că au o populație numeroasă și, evident, multe plângeri din Belgia, asta din motive evidente, pentru că aici se află instituțiile, pentru că aici se află foarte multe întreprinderi internaționale și există multă atenție, ONG-uri, uh, atenție din partea societății civile, deci mare parte din plângeri vin și din Belgia. Și acum, în următorul diapozitiv, e unul pe care îl cunoașteți deja, mare parte din plângerile pe care le primim sunt împotriva comisiei, nu pentru că e prost gestionată, ci pentru că are un rol atât de important în viața noastră de zi cu zi și deci mare parte dintre plângeri sunt împotriva acestor, acestei instituții. Apoi, oameni care încearcă să își găsească un loc de muncă în instituțiile europene au uneori mm, senzația că nu au fost tratați în mod echitabil, apoi evident Uh, Parlamentul European pentru rolul uh, politic pe care îl joacă, apoi CAE, de asemenea delegațiile acestei, uh, um, apoi OLAF, Evident, uneori e ținta acestor plângeri în momentul în care oamenii au senzația că nu au fost tratați în mod corect în anumite anchete. Iar în următorul diapozitiv puteți vedea că este poate una dintre intervențiile noastre cele mai de succes referitor la munca pe care am făcut-o anul trecut. E vorba de o plângere din partea unui cetățean austriac ce a lucrat ca și stagiar în delegația Uniunii Europene în Asia, fără plată, așa cum era situația tuturor stagiarilor și fără niciun fel de cheltuiel de călătorie sau uh, de ședere care să fie acoperite. Și s-a părut că este discriminatoriu și neechitabil și am încercat să analizăm situația am încercat să înțelegem poziția aceasta de antidiscriminare și am descoperit că există foarte mulți tineri care sunt în măsură să obțină posturi de stagiar fără să uh, primească niciun fel de plăți. Uh, unii sunt în măsură să facă acest lucru pentru că vin din familii înstărite, sunt inteligenți, au diplome, uh, sunt în măsură să uh, facă acest lucru, uh, dar alții, uh, familiile lor, nu au fost în măsură să-i susțină. Și, deci, Ni s-a cerut să analizăm această situație și am înaintat-o către doamna vicepreședinte Mogherini, care a răspuns în mod foarte pozitiv și rezultatul final a fost că la Consiliu s-a aprobat un buget de peste un milion de euro pentru acești stagiari care pe viitor vor fi plătiți. Deci un succes pentru Parlament și pentru Consiliu. Apoi au mai fost și alte plângeri unde am avut uh, un rezultat uh, pozitiv. Comisia a dorit să recupereze din partea unei ONG belgian uh, uh, anumite sume ca urmare a unui audit pentru după munca depusă și din ancheta noastră am uh, Uh, constatat că suma inițială de 85.000 de euro a fost redusă la 37.000 de euro, ceea ce e un succes pentru ONG-ul respectiv. Un alt uh, element de succes, Agenția pentru Securitate Alimentară, existat o plângere referitor la evaluarea uh, grâului modificat genetic, MON 810, și ca urmare a intervenției noastre am obținut o îmbunătățire a procedurilor în sensul că toate datele, public, toate datele disponibile vor fi făcute publice pe viitor. Și putem spune că e vorba de o inițiativă pe care am început anul trecut, care am dezvoltat-o recent. A durat ceva vreme până când am primit uh, acest tip de plângeri Uh, solicitarea de informații sau de arhive din partea comisiei, am încercat să analizăm acest lucru și ne-am dat seama că există totuși o etapă în această procedură care poate fi eliminată. Și odată ce primim o plângere, am cere, spre exemplu, să zicem, comisiei să furnizeze un răspuns. Chiar dacă răspunsul uh, pe care l-a primit persoana respectivă inițial era una, un răspuns cuprinzător, Uh, mai exista o etapă care întârzia întreaga procedură. Și am încercat să vedem împreună cu Comisia dacă putem elimina acea etapă și astfel să avem o procedură de urgență, fast track, pentru uh, obținerea acestor documente uh, pentru care s-a obținut o perioadă de 40 de zile lucrătoare. Un alt uh, subiect la care am lucrat de mulți ani de zile și am fost încântați faptul că de la comisie au putut prelua câteva din recomandările noastre pentru a îmbunătăți codul de conduită, care în momentul de față este în lucru. În ceea ce privește faimoasa perioadă de cooling off, acea perioadă în care foștii comisari uh, nu pot exercita alte funcții uh, incompatibile cu funcția lor precedentă. Deci am putea spune că e mai degrabă o evoluție decât o revoluție, însă ne bucurăm de faptul că uh, Comisia a preluat un set de recomandări pe care noi le-am formulat la un moment dat. Și apoi, în ceea ce privește plângerile pe care le primim față de fostul președinte al Comisiei, cazul Barroso. Am făcut o anchetă și o avem un set de recomandări. Am primit și un răspuns inițial din partea Comisiei care a fost negativ oarecum, așa că am încercat să contribuim la acest dosar, însă per total putem spune că au existat modificări substanțiale pe acest subiect, care cred eu că este unul important. și am primit, probabil după cum știți, și două plângeri din partea a două delegații de deputați referitor Martin Selmayr numirea sa ca și secretar general al Comisiei, suntem conștienți de faptul că Parlamentul a depus o muncă însemnată pe acest dosar, a urmărit îndeaproape acest dosar și am asta am făcut și noi. Așa cum am spus în comisia noastră, eu nu vreau să uh, fac din nou munca pe care au făcut-o alții și au făcut-o bine, pentru că am uh, risipit resurse, dar am avut un set de întrebări pe care le-am trimis președintelui Juncker și am cerut să obținem documentele de, pe care le uh, avea comisia și în principiu, toate aceste documente ne vor fi înaintate până în data de iunie, așa că o să vă uh, ținem la curent. Și din nou, am avut o altă plângere referitoare la faptul că Mario Draghi, președintele al BCE, a participat, a fost membru a unui think tank uh, american uh, compus din foști membri ai, uh, sau uh, președinți ai uh, băncilor centrale, membri ai unor corporații financiare deosebite de importante și plângerea se referea la faptul că domnul Draghi și calitatea sa de membru la acest grup, care nu e neapărat foarte transparent, era o calitate de membru incompatibilă cu funcția sa acum la Banca Centrală Europeană pentru că știți că Banca Centrală Europeană trebuie să aibă independența, autonomia, având în vedere rolul pe care îl îndeplinește. Și deci, recomandarea pe care am formulat-o noi în acest caz era ca domnul uh, Draghi să demisioneze sau să-și suspende calitatea sa de membru al acelui grup. Și dacă nu mă înșel, acest lucru intervine din octombrie 2017. Și în momentul în care am primit un răspuns din partea BCE, a fost un răspuns destul de lung, dar au considerat că uh, această calitate de membru la acel grup nu era incompatibilă cu funcția sa în BCE și în momentul de față noi examinăm acest răspuns și oricum vom trimite din nou un la răspuns și vom lua o decizie finală în acest caz în următoarele săptămâni. Munca noastră strategică în 2017. Am avut patru anchete strategice în ceea ce privește răspunderea care vine Consiliului, apoi uh, felul în care sunt reciclați uh, funcționari din uh, partea Comisiei, Apoi am avut opt inițiative strategice, printre care cele legate de transparența față de grupurile de lobby, de Brexit, și am reușit să închidem patru uh, anchete strategice, printre care cea referitoare la grupul de experți și la uh, consilierii speciali pe lângă comisie, pentru că am constatat că s-ar putea să existe un uh, conflict de interese. Acest lucru a fost exprimat și de către cetățeni E vorba de o muncă care nu este plătită, dar nu ne-am dorit ca să existe o lipsă de transparență sau un conflict de interese în astfel de dosare. Și am cerut comisiei să se facă îmbunătățiri în acest sens, lucru ce se va face pe viitor. Și suntem încântați de acest rezultat. Următorul punct referitor la negocierile pentru Brexit și care vizează firește drepturile cetățenilor, un punct în care Parlamentul s-a implicat. Am primit uh, răspunsuri uh, favorabile din partea Comisiei în ceea ce privește transparența. Am luat legătura și cu președintele Juncker când vine vorba de implicarea diferiților actori pentru ca cetățenii să poată vadă cine încearcă să influențeze aceste negocieri. Îmi închipui că va fi nevoie de eforturi ulterioare atunci și dacă negocierile comerciale vor uh, demara referitor la viitoarea relație comercială între UE și Marea Britanie. E o inițiativă în curs care până acum s-a bucurat de succes. După cum știți, uh, hărțuirea a fost uh, un subiect despre care s-a discutat la nivel global și nu cred că există instituții care să nu fi fost afectate într-un fel sau altul pentru că nu am primit foarte multe plângeri în, în acest uh, domeniu, ne-am gândit că cel mai bine ar fi să facem un uh, exercițiu pentru a dobândi o perspectivă de ansamblu, să vedem ce fac instituțiile și agențiile UE pentru a aborda acest subiect în, uh, la propriul lor loc de muncă. Am început o campanie de informare referitor la bune practici și sperăm în uh, consecință să vedem ce fac ceilalți colegi uh, și care sunt uh, ideile lor referitor la ce constituie o bună practică. Vă vom prezenta rezultatele pe sfârșitul lunii viitoare. În ceea ce privește interesul opiniei publice în general, aceasta a fost încheta noastră cea mai importantă pe care am început anul trecut și care e încă în curs, se referă la tragerea răspunderea Consiliului, și cred că nu trebuie să vă explic la ce anume se referă. Am făcut două recomandări principale. În primul rând, ca atunci când grupurile coordonatoare cu reperul discută legislația propusă într-o etapă incipientă, atunci grupurile de lucru de la Consiliu să înregistreze pozițiile de lucru ale statelor membre, scot în evidență, spun înregistrează, nu publică. Am făcut o analiză a felului în care funcționează grupurile de lucru și am constatat că existau divergențe considerabile între ce se înregistrează și ce nu și ce își uh, s-a pronunțat spunând că nu există nicio interdicție, cum că nu ar trebui publicată poziția statelor membre. Statele membre au uh, afirmat că dacă poziția lor nu e înregistrată, nu poate fi publicată. Uneori nu poți primi acces la informație, pentru că dacă nu există nicio dovadă, nu poți să ai acces la informații. În al doilea rând, am uh, discutat despre nenumăratele documente cu eticheta limite care nu pot fi publicate. Când s-a primit accesul la aceste documente, am constatat că marea majoritate a acestor documente, 80% din ele pot fi publicate în temeiul um, regulamentului 1049. și a afirmat în repetate rânduri că fiecare document trebuie evaluat ca atare. I-am cerut Consiliului să răspundă până pe 9 mai, am cerut o prelungire, le-am spus că nu vom prelungi termenul, având în vedere propriile constrângeri de timp cu care ne confruntăm noi și având în vedere că este un subiect de interes considerabil pentru opinia publică, vom redacta un raport special pentru Parlament în care solicităm sprijinul Parlamentului pentru măsurile pe care le-am adoptat. Și acum, uh, o veste mai bună a fost poate unul din evenimentele cele mai agrabile la care am participat anul trecut, când am invitat pentru prima dată toate agențiile și um, instituțiile UE să-și prezinte activitățile emblematice. Nu știam câți candidați uh, vom avea în cele din urmă. Cele din urmă s-au înscris peste 100 de inițiative și uh, Colegii au fost încântați să afle pentru prima dată ce se întâmplă la alte agenții, poate agenții care nu sunt atât de vizibile pentru că nu și-au sediul la Bruxelles sau în Luxemburg. Și anul viitor vom organiza un alt eveniment. Sperăm să le dăm în acest fel șansa ca colegii să pregătească din timp. Cam atât. Încă o dată vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vă prezenta activitatea noastră și vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. It doesn't happen often that, that colleagues actually give a spontaneous nu se întâmplă totdeauna colegii să reacționeze așa spontan, dar meritați, cred că este o șansă excelentă de a vedea cum instituția dumneavoastră poate exercita o funcție de control. Acum, nu prea avem timp și știu că și dumneavoastră nu puteți rămâne foarte mult timp alături de noi. Asta înseamnă că vom purta un foarte scurt uh, schimb de opinie, așa că timpul de intervenție va fi limitat la un minut și jumătate. Margaret, ai cuvântul. Intervenție din sală fără microfon. Ne bucurăm, noi, verzi că ați abordat în sfârșit comportamentul Consiliului. Există în continuare ideea că Consiliul este o instituție interguvernamentală și nu o instituție a Uniunii Europene și se comportă ca o instituție interguvernamentală. Multe uh, grupuri de la Consiliu nu au aflat că există codecizie și acest lucru se aplică țării mele, Danemarca și altora. Acum ar trebui să scoatem în evidență că ar fi cazul să se adapteze la obiceiurile Uniunii uh, și să dea dovadă de transparență de plină. Să includă uh, să-și publice activitatea astfel încât parlamentele naționale, presa să poată urmări ce fac. Pentru ca cetățenii să nu mai spună, da, monstrul acela de la Uniunea Europeană e responsabil. Ne bucură această inițiativă și sperăm că veți beneficia de resurse suplimentare pentru activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Nu mai există Beatrice, te rog. Mulțumesc, foarte succint. Bun venit încă o dată, doamna O'Reilly, alături de noi. E întotdeauna o plăcere am să vorbesc în numele meu și în numele colegului meu, Javier Nart, care nu a putut fi astăzi alături de noi, pentru a vă mulțumi încă o dată pentru prezentarea raportului pe care l-am primit, ca de obicei, cu interes considerabil și asupra căruia lucrăm cu toate grupurile. Încă o dată constatăm că accesul publicului la documente uh, în ceea ce privește conturile instituțiilor, cât și transparența, prezența grupurilor de interes, sunt acele subiecte care prezintă un interes considerabil pentru activitatea ombudsmanului, iată, din acest punct de vedere sprijinim activitatea dumneavoastră considerabil. Scot în evidență de asemenea aportul considerabil pe care l-a adus activitatea dumneavoastră la um, îmbunătățirea caracterului democratic al activității instituțiilor europene. Activitatea dumneavoastră dă roade. Parlamentul apreciază considerabil rolul desfășurat de avocatul poporului european și, în numele grupului nostru, puteți să vă bazați pe sprijinul nostru și noi sperăm să putem conta în continuare pe activitatea dumneavoastră de înaltă calitate care ne ajută să răspundă mai bine nevoilor cetățenilor. Mulțumesc! Peter Iar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și uh, ombudsmanului. Într-adevăr, pe bună dreptate ați mulțumit activității, uh, activitatea comisiei noastre. Trebuie să vă spun că ne bazăm pe principiul reciprocității. Dumneavoastră sunteți un partener de încredere când vine vorba de dialog, întrebări le spun sincer colegilor că am fost uh, entuziasmat de obiectivul dumneavoastră de a lua o decizie în 40 de zile în uh, ce privește o plângere. Mi-aș dori ca și noi să facem acest, același lucru, să reușim în 40 de zile să procesăm o petiție. Noi avem nevoie de ceva mai mult timp. Și a treia observație, transparență, cuvânt cheie. Frumos spus că uh, se pare că există un anumit tipa referitor la activitatea Parlamentului, când vine vorba de transparență și cu totul altfel stau lucrurile când vine vorba de felul în care lucrează Consiliul. Noi vă vom sprijini raportul special și sunt și eu de acord că e nevoie de îmbunătățiri considerabile la Consiliu. Vă vom sprijini pe deplin, deoarece cred că și cetățenii europeni au dreptul să înțeleagă cum și de ce se iau deciziile la Bruxelles așa cum sunt luate. La Parlament nu e nicio problemă, toată lumea poate urmări foarte clar uh, cu număr de serie și adresă fiecare solicitare. La Consiliu însă lucrurile nu sunt chiar atât de clare. E mai degrabă o cutie neagră. Angela Valena, bună ziua, mulțumesc. Nu mai am uh, altceva de făcut decât să mă alătur felicitărilor pentru activitatea desfășurată în acești ani efort pentru a face din această Uniune Uniune mai transparentă și mai ales pentru lupta dumneavoastră împotriva conflictelor de interese, un subiect deosebit de important. Grupul nostru GUE vă va sprijini. Doream, de asemenea, ca în, acest, în această prezentare anticipată a raportului viitor să nu uităm de îmbunătățirea calității răspunsurilor Comisiei Europene în documentele sale de evaluare. Comisia are temința să întârzie prea mult, așa cum stau lucrurile de pildă și uh, când vine vorba de revizuirea Ordinului European de Protecție. Cred că trebuie să-i cerem Comisiei să uh, se grăbească. Deplângem de asemenea lipsa de informație când vine vorba de dosarele deschise împotriva statelor membre. Deplângem acest lucru de la începutul mandatului și nu s-a schimbat nimic. Cam atât uh, accentul pe apărarea persoanelor cele mai vulnerabile, cum faceți întotdeauna includerea unui control suplimentar uh, când vine vorba de mecanismul procesării solicitărilor de azil. Încă o dată mulțumesc și multă baftă în continuare. Jude? Da. Felicitările mele, de asemenea, cred că vom purta o dezbatere mai amplă referitor la răspunderea Consiliului și cred că e fundamental din perspectiva unui eurodeputat care privește înspre clipa în care vom părăsi Uniunea Europeană gândindu-ne la referendum dacă într-adevăr ar fi existat transparența necesară referitor la felul în care se comportă statele membre la Consiliu, ar fi fost mult mai ușor pentru cetățeni să înțeleagă cum se iau deciziile la nivelul Uniunii. Cred că tocmai această transparență și tragerea la răspundere este absolut fundamentală pentru ca cetățenii să redobândească încrederea în Uniunea Europeană, în ansamblul său. Cred că, prin urmare, Consiliul are răspunderea să își îmbunătățească activitatea. De asemenea, aș dori să laud uh, unul din primele exemple pe care l-ați menționat, cazul acelor uh, stagii neplătite. Știm că e o problemă care afectează toate instituțiile și știu că Intergrupul pentru Tineri din Parlamentul European a lansat o campanie care urmărește să elimine stagiile neremunerate în birourile um, deputaților și mă întreb dacă ar putea fi vorba de o cooperare între eurodeputați și biroul dumneavoastră să vedem cum putem să venim în întâmpinarea acelor tineri care vor să dobândească experiență uh, în instituțiile europene, dar adesea, mult prea adesea, sunt exploatați în acest proces. Iată la ce mă gândeam și eu. Această comisie, de altfel am discutat și la ședința coordonatorilor despre locurile de muncă precare. Contracte stricte cu care se confruntă cetățenii care practic le suminează demnitatea, mai ales când vine vorba de tineri. Și mi se pare lăudabil că ați abordat acest subiect și cred că este un domeniu unde am putea coopera. Când vine vorba de transparență la triloguri, ce pot să vă spun, tot înainte, țineți-o tot așa. Vă mulțumesc că ați venit să ne prezentați acest raport. Cred că premiul pe care l-ați primit a fost cât se poate de meritat. Așteptăm cu mare interes prezența dumneavoastră pe viitor și vă rog dacă mai aveți ceva de adăugat. Mulțumesc. E întotdeauna încurajator uh, să primești uh, aceste cuvinte de sprijin din partea comisiei dumneavoastră și s-au făcut o, parte, s-au făcut o serie de observații referitor la um, raportul special privind Consiliul care vizează clar uh, esența activității noastre, după cum spuneam și colegii, fără informații adecvate, fără date clare, date clare se perpetuează un discurs eronat, nociv. Încă o dată vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care o primesc întotdeauna aici și sper că o voi primi și pe viitor. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră. And now, colleagues, time... Și acum, dragi colegi, a venit timpul să trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi. E vorba de petiția 143 în numele orașului Milano, referitor la relocarea la Amsterdam a Agenției Europene a Medicamentelor EMA. Mă bucur să-i urez bun venit primarului orașului Milano în rândul comisiei noastre. Ne bucurăm uh, că vă aflați alături de noi astăzi în calitate de petiționar și așteptăm cu interes schimbul de opinii cu dumneavoastră. Mulți dintre noi am vizitat Milanul, e un oraș frumos și ar, fi, va fi interesant să ascultăm părerea dumneavoastră referitor la această agenție. Cu toții suntem numai urechi. Aveți cuvântul pentru maxim 5 minute. For the opportunity to be here today. Mulțumesc pentru ocazia de a fi astăzi aici. Stimați deputați, astăzi nu sunt aici pentru a acuza pe cineva, dar nici nu sunt uh, într-o vizită doar de formă. Considerăm că este important ca Parlamentul European să știe ce s-a întâmplat în uh, situația de față și care sunt riscurile pentru cetățenii europeni. Pentru început vreau să vă spun că rolul Agenției pentru Medicamente este esențială pentru sănătatea 500 de milioane de locuitori europeni. Dacă ne gândim la prezența medicamentelor pe piață, uh, lucruri de care pot depinde vieți omenești și întreaga funcționare a sistemului de farmacovigilență. De aceea, principalul obiectiv al procedurii de relocare așa cum se spune și în regulamentul aprobat în 2016 pe 22 iunie, era să se garanteze continuitatea activității agenției. Axa motoare a capacității pentru a asigura o astfel de continuitate a fost identificată în același regulament ca fiind disponibilitatea completă și imediată a unei clădiri cu niște caracteristici tehnice foarte precise necesare pentru activitatea specifică a EMA. Din partea EMA am primit încă de la început indicația de a evita să construim noi clădiri, pentru că asta ar fi însemnat o dublă mutare și calendarul nu permitea acest lucru. Adică, dacă am fi ales să construim un sediu de la zero, uh, operativitatea agenției ar fi avut de pierdut, având în vedere timpul limitat. Din acest motiv, deși noi la Milano avem suficiente terenuri pe care să construim noul sediu pentru EMA, încă de la început am respectat indicațiile agenției și datorită colaborării cu regiunea Lombardia am ales unul dintre, una dintre cele mai frumoase clădiri arhitecturale din Milano, funcțională și cu o poziție foarte bună. Uh, Zgârierorul Pirelli oferă spații adecvate care se pot ușor adapta, poziția este extrem de centrală în locaș și este unul dintre locurile cele mai bine conectate în oraș. Ne așteptam ca aceste caracteristici tehnice ale ofertei să fie avută în vedere în mod corespunzător în decizia pentru mutarea agenției pe baza unei proceduri de evaluare uh, transparentă pe bază de merit în interesul cetățenilor europeni având în vedere și efortul enorm pe care noi l-am făcut, sigur nu doar noi, pentru a um, pune acest dosar, pentru a, pentru a structura acest dosar. Pe 20 noiembrie 2017 a avut loc un vot în Consiliu și Mirlano a obținut cel mai mare număr de voturi datorită dosarului solid uh, și în, prima, și în primul și în al doilea vot. După al treilea vot, unde am ajuns la egalitate cu un alt ofertant, s-a trecut imediat la o discuție cu porțile închise, la un vot cu porțile închise, fără transparență. Uh, au fost distruse toate cartelele de vot și nu a fost prezentat niciun proces verbal al uh, discuțiilor din spatele ușilor închise. În dimineața zilei respectivă, însă sala de, aștept, sala, de, de, sala în care erau ascultate discuțiile a funcționat, dar după amiază nu și astfel nu mai era posibilă niciun fel transparența și monitorizarea procedurii. Din acest punct de vedere, nu cred că mai trebuie să vă dau alte detalii, e clar. Însă, ce ne uimește pe noi în cazul procedurii este faptul că orașul care a fost selectat pe baza votului în spatele porților închise a prezentat o ofertă conform căreia um, ofereau un sediu uh, temporar sau construirea unui nou clădiri, pentru că nu aveau sediul necesar. Și se dovedește că autoritățile au solicitat și au obținut din partea Comisiei să păstreze secrete părțile din dosar referitoare la acest sediu temporar, ceea ce este absolut neobișnuit. Și mai este ceva, încă două elemente. În ianuarie 2018 s-a dovedit că ambele sedii temporare propuse de orașul selectat s-au dovedit a fi nepotrivite și au fost respinse de EMA. Al doilea punct, construirea unui, unei, unui sediu nou însemna un calendar mai lung decât ceea ce uh, se cerea și costurile evident mai ridicate. Putem spune, prin urmare, că oferta făcută de o, um, orașul selectat a fost modificată după um, acordarea contractului, încălcând astfel principiile neîncălcării condițiilor din ofertă și principiul transparenței. Din aceste motive am hotărât să facem recurs Uh, în fața instanței europene. Orice întârziere față de data menționată pentru că clădirea respectivă trebuia să fie gata până în 15 noiembrie 2019. Deci orice întârziere va duce la pierderi mari și riscuri foarte mari pentru toți cetățenii europeni. Un alt punct esențial are legătură cu costurile propriu-zise care vor fi acoperite de EMA pentru relocare și pentru prezența permanentă la Amsterdam. În oferta făcută de Milano, foarte transparent, am spus care vor fi costurile pentru închiriere și bugetul Uh, care este jumătate față de cel actual, 59 de milioane de euro, un buget aprobat de guvern. În anexa secretă din dosarul Amsterdamului se vorbește despre un stimulent fiscal de 18 milioane de euro pentru a acoperi transferul în sediul final, fără însă să se menționeze costurile de achiziționare. Deci nici în prezent nu există uh, transparență în ceea ce privește costurile propriu-zise. În încheiere am vrea să vă cerem trei lucruri. Întâi de toate să asigurați o monitorizare strictă și eficientă a procesului acesta de relocare, în special în ceea ce privește respectarea calendarului. Propunerea noastră este ca Parlamentul să uh, poată prevedea o soluție de rezervă și pentru această soluție de rezervă v-am ruga să acordați atenție propunerii făcute de orașul Milano. În al doilea rând, confirmarea costurilor de relocare ale, pentru agenție la Amsterdam și în al treilea rând să păstrăm deschis dialogul și să așteptăm decizia pe fond în ceea ce privește um, cauza din instanță. Stimați deputați, Milano confirmă nu doar oferta din dosarul prezentat în licitație cu un an în urmă, ci și dorința și capacitatea sa de a găzdui EMA în calendarul prevăzut. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Alături de noi se mai află și reprezentanța permanentă a Italiei, uh, reprezentat de Lazaro Pulieze, reprezentantul permanent. Doresc să vă dau acum cuvântul pentru maxim două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, cred că am nevoie de mai puțin de două minute. Vă mulțumesc pentru ocazie. Guvernul italian a susținut în totalitate candidatura EMA pentru EMA și este absolut convins că orașul din Lombardia poate garanta continuitatea activității EMA pe deplin care în 31 martie 2019 va trebui să părăsească Regatul Unit. Printre elementele ofertei, reamintesc, cum a făcut și colegul meu, faptul că avem un sediu gata, operațional, proprietate publică, absolut adaptabil, în termen foarte scurt, cu respectarea uh, calendarului, adaptabilă la cerințele personalului EMA. După ce am aflat o serie de elemente legate de discrepanțele între oferta inițială a olandezilor din punct de vedere al costurilor și calendarelor uh, și după aceea obiectivul nostru a fost să garantăm continuitatea activității EMA pentru a, pentru a garanta siguranța sănătății cetățenilor europeni. Suntem convinși că acțiunea desfășurată de guvernul Italiei uh, a dus la corectarea anumitor elemente care nu erau corespunzătoare în ofertă. Însă, noul sediu a fost ales să fie la Amsterdam, deși uh, rămân semne de întrebare cu privire la capacitatea Amsterdamului de a respecta promisiunile făcute din perspectiva noului sediu. Guvernul Italiei sprijină în totalitate oferta orașului Milano și capacitatea de a găzdui. Mă mulțumesc! Thank you very much. Grazie mille. Mulțumesc. Acum, Dau cuvântul comisiei reprezentată de domnul Claus. Nu pot să vă văd. Unde sunteți? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Le urez bun venit petiționarilor. Aș dori să afirm înainte de toate că, după părerea comisiei, plângerea nu este înaintată la adresa comisiei, ci deplânge procedura la care a recurs Consiliul. Dar am să revin la acest lucru ulterior. Aș dori să încep, de fapt, plasând dezbaterea în context. Iar acest context înseamnă că astăzi, în timp ce noi purtăm această discuție, familiile personalului Emma își pregătesc relocarea de la Londra la Amsterdam deja din timpul verii pentru a fi gata pentru, nou, pentru a începe noul an școlar. În același timp se finalizează propunerea legislativă pentru regulamentul EMA referitor la confirmarea viitorului sediu și relocare. Am finalizat deja procedura referitoare la clădire, vorbim de Amsterdam, unde autoritatea bugetară, cu alte cuvinte Consiliul și Parlamentul au aprobat uh, dosarul privind clădirea înaintat de autoritățile olandeze. Fiind spuse toate acestea, asta nu înseamnă că Comisia se pronunță pentru Amsterdam și împotriva oricărei alte candidaturi. Comisia, și doresc să reamintesc acest lucru, deși toată lumea deja ar trebui să știe acest lucru, nu a jucat niciun rol formal în luarea deciziei. Comisia, în temeiul procedurii care s-a desfășurat pe data de 22 iunie anului trecut, după cum a spus și domnul primar, procedură care a beneficiat de aprobarea șefilor de stat și de guvern, în temeiul acelei proceduri, Comisia a realizat o evaluare bazată pe criterii specificate în cadrul acelei proceduri. Această evaluare nu s-a finalizat cu nicio recomandare, cu nicio listă scurtă, cu niciun clasament. Comisia a furnizat date concrete pe baza propunerilor înaintate de statele membre. Comisia a furnizat această informație în statelor membre care în toamna anului trecut, în noiembrie, au luat o decizie. După cum vă spuneam, nu apăr decizia finală. Vreau doar însă să vă reamintesc ce se specifică în procedură. Și anume, se specifică decizia se va lua în urma unui vot prevăzut la capitolul 6 din procedură al cărui rezultat va fi respectat de statele membre. Acestea se pun de acord de dinainte că vor respecta acest rezultat. Deci nu exista niciun mister. Procedura fusese deja stabilită de statele membre cu luni înainte. Atunci când statele membre care și-au înaintat candidaturile până la sfârșitul lunii iulie terminaseră, rămăsese suficient timp la dispoziție pentru discuții pentru a putea pune întrebări celorlaltor state membre care înaintaseră propuneri. A avut Avuseseră așadar suficient timp pentru clarificări și pentru a pune întrebări înainte de votul propus din luna noiembrie. Nu pot să mă pronunț referitor la organizarea în sine a votului pentru că asta ține de răspunderea Consiliului. Poate însă observația pe care ar trebui să o fac e că firește că a fost o procedură unică, specifică situației. Nu ne mai confruntaserăm cu o situație asemănătoare în care trebuia să se decidă sediul a două, noi, a două agenții trebuia să existe o procedură specifică în acest sens și se menționează că e vorba de o, de o procedură specifică, nu e vorba de un precedent pentru o procedură viitoare pentru relocarea agențiilor. Doresc de asemenea să precizez că procedura trebuia să oferă garanția că la sfârșitul său se va ajunge la o decizie. Și pur și simplu matematica ne arată că s-a ajuns în situația finală în care cei doi contracandidați aveau același număr de voturi. Și da, tragerea la sorți nu a fost neapărat o metodă preferabilă, dar fusese deja prevăzută din luna iunie. Încă o dată, nu era o surpriză. Fusese deja o procedură decisă și uh, asupra căreia toată lumea se pusese de acord. Atât aveam de spus. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și vă garantez domnule petiționar și întreaga echipă că e foarte rar să avem o intervenție așa uh, emoțională din partea comisiei pe acest subiect. Este un caz uh, nemai întâlnit, așa cum ați auzit, și o situație absolut neobișnuită. practic toți cei implicați uh, au rămas în suspensie, nu știu ce să facă, ce să, să facem mai departe. Bun, hai să trecem la intervențiile colegilor și începem cu Eleonora, prima pe listă, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat intervenția primarului Milanoului, căruia îi mulțumesc pentru prezentarea acestei petiții și am ascultat și comentariul Comisiei Europene. Sincer, cred că pot să spun că principiul transparenței și al publicării procesului decizional în ceea ce privește această relocare a Agenției Uniunii Europene deci, tot acest proces uh, trece printr-o criză. Eu cred că structura creată pentru a hotărâ într-o situație așa de dificilă într-un Consiliu General al Uniunii Europene, deci procedura a fost uh, absolut dezolantă. Comisia, în în rapoartele care însoțesc propunerea de regulament eh, care modifică regulamentul privind agenția EMA. Deci în propunerea respectivă se spune că alegerea sedului este de competența exclusivă a Uniunii și totuși în acest caz nu am avut participarea și implicarea de plină a Parlamentului European. Parlamentul European a fost lăsat deoparte în tot acest proces decizional și evident că nu avem cum accepta și tolera un astfel de lucru, mai ales pe viitor dacă nu pentru altceva, măcar pentru faptul că importanța unei astfel de decizii are impact asupra vieții cetățenilor europeni, atât în ceea ce privește serviciile oferite de agenție pentru protecția sănătății publice, dar și în ceea ce privește impactul financiar asupra buzunarelor cetățenilor europeni. Motivul pentru care Parlamentul ar fi trebuit să fie implicat e unul clar, prin urmare. Și Comisia Europeană spune că în propunerea de modificare a regulamentului pentru noua agenție a muncii se va aplica exact aceeași procedură. Și eu cred că trebuie să modificăm această procedură. E momentul și cu asta închei, doamnă președintă. Cred că este necesar ca în comisia noastră să hotărâm să, transmitem o, să trimitem o scrisoare Consiliului, Comisiei și celor care negociază în trialog pentru EMA, scrisoare în care să reflectăm poziția Parlamentului European, care a cerut să fie pe deplin implicat pe viitor și care a cerut un da condiționat pentru o soluție de backup în cazul în care Amsterdamul nu respectă calendarul. Și în al doilea rând, cerem o suspendare a trialogului. Trebuie să rămână deschis pentru că acolo se iau aceste hotărâri o suspendare pentru a permite tuturor deputaților să fie informați cu privire la ce se întâmplă și să așteptăm și rezultatul hotărârii în instanță. Mulțumesc, domnul Cirio. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-l salut și eu pe domnul primar Sara și mulțumesc, domnule președinte, pentru că a acceptat cererea noastră de a aborda subiectul cu urgență. Stimată doamnă președinte, aici nu vorbim de Italia contra restul UE sau Milano versus Amsterdam sau alte capitale europene. Vorbim de o procedură diferită. Noi suntem în Comisia Petiții și trebuie să înțelegem dacă în procedura de alegere a noului sediu EMA a fost respectată procedura europeană. Pentru că astăzi uh, a fost cazul Italiei, dar pe viitor poate se regăsește în aceste situații România, Spania, alte țări. Asta vrem, asta este subiectul petiției noastre. Nu trebuie să intrăm pe fond, nu e rolul nostru să alegem uh, un sediu sau altul. Rolul nostru este să anchetăm, să certificăm și să cerem Comisiei Europene să ne spună dacă a fost respectată transparența. Pentru că semnalele pe care le primim cu privire la lipsa de transparență sunt numeroase și consistente. Faptul că Olanda a făcut secretă partea referitoare la mutare și la calendar, care se va dovedi a fi punctul slab al ofertei lor, eh, și Comisia a autorizat ca această parte a dosarului să fie ținută secretă față de ceilalți participanți, eh, și faptul că votul a fost eh, s-a desfășurat fără să existe un proces verbal și sala unde se ascultau discuțiile a fost închisă, nu pot fi acceptate. Noi vrem transparență, vrem ca cetățenii să creadă în Europa și dacă noi le explicăm cetățenilor că Europa a ales noul sediu EMA votând, după care rupând cartelele de vot, fără proces verbal, fără să poată fi auzite discuțiile, credibilitatea Europei se duce pe apasâmbete, indiferent dacă avem EMA la Milano, la Amsterdam, Amsterdam sau orice ar fi. Acesta este motivul pentru care astăzi, în comisia noastră, se cere aportarea unei poziții care să păstreze petiția deschisă și care să aștepte hotărârea uh, Curții de Justiției, pentru că există un caz concret și trebuie să se monitorizeze ce se întâmplă în Olanda. Și aici închid discuția. Nu e o luptă între Milano și Amsterdam, ci credibilitatea Europei în joc. Mulțumesc, doamna Borzan. Bine ați venit în comisia noastră. Uh, sunteți raportor în echipa de negociere, dacă înțeleg. Aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Am hotărât să intervin pentru că sunt persoana de contact pentru EMA în Parlamentul European și, de asemenea, sunt raportor din umbră pentru raportul privind relocarea EMA. Sunt de acord cu toți colegii care au declarat astăzi că această procedură, datul cu banul e o procedură problematică și există declarații semnate de Parlament, Consiliu și Comisii în 2012 în care se spune că în Consiliu se va hotărâ care este sediul agențiilor europene. Și pentru noi, situația este într-adevăr una problematică. Procedura a fost aplicată în Consiliu și a fost publicată în iunie 2017, cu luni întregi înainte de vot și nimeni n-a avut nimic de spus în acest sens. Datorită preocupărilor legate de uh, caracterul inadecvat al sediului temporar din Amsterdam și că noua clădire nu va fi finalizată la timp, Comisia Envi a mers într-o delegație la Amsterdam în februarie și directorul EMA și guvernul olandez au fost prezenți și au dat anumite garanții delegației calendarul este unul foarte strâns și existau griji, preocupări legate de funcționarea agenției dacă acesta nu va fi respectat. După părerea mea, acesta este principalul motiv pentru care Parlamentul a aprobat decizia Amsterdam. Înțeleg um, poziția colegilor din Irland, Italia care sunt supărați în momentul de față și eu aș fi supărat în locul dumneavoastră, sigur. Evident că activitatea Agenției pentru Medicamente nu poate să fie confruntată cu riscuri din motive politice. Primul vot a trecut cu o mare majoritate, confirmând uh, temporar Amsterdam ca sediu nou al agenției cu respectarea anumitor condiții. Acum există un trialog și am spus foarte clar Consiliului și Comisiei că relocarea EMA este ultima dată când Parlamentul um, este de acord să aprobe formal o decizie fără să fie implicat, pentru că suntem colegiuitori. Următorul pas pentru implicarea Parlamentului trebuie să fie revizuirea declarațiilor comune. Soluționarea acestei situații depinde în mare parte de rezultatul negocierilor. În încheiere, sunt de părere că Uniunea Europeană trebuie să tragă învățăminte din problemele legate de relocarea EMA. Evident, s-au produs unele greșeli care trebuie evitate pe viitor. Thank you very much and, and your, your contribution has been very, very valuable. Mulțumesc. O contribuție foarte utilă. E important și pentru petiționar să știe că trialogurile sunt în derulare, că un trialog s-a desfășurat deja și în viitorul apropiat mai urmează unul, din câte înțeleg. Raportorul este italian și el, domnul Lavia. Să trecem la următorul vorbitor, doamna Aucan. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezență! Copenhaga era pe locul 3 în această procedură și vreau să vă spun că și noi ne simtem, simțim insultați și guvernul danez a fost la fel de supărat ca cel italian. Sunt sigur că Parlamentul n-a fost implicat. Și că n-a existat transparență. Nu. Nici vorbă de așa ceva. Guvernul nostru n-a protestat pentru așa ceva. Nouă ni s-a părut absolut corect că Parlamentul n-a fost implicat, că nu a existat transparență. Dați-mi voie să vă reamintesc că această boală a sistemului european și anume Consiliul se comportă ca și cum ar fi o agenție interguvernamentală și nu o instituție europeană, e un lucru care trebuie schimbat. Asta trebuie schimbat. Și cred că procedura cu sediul EMA um, a fost destul de greitoare în acest sens. Și e jalnic să auzim acum reprezentanții ai Italiei care susțin că e un scandal că Parlamentul n-a fost implicat. Pentru că nu e așa. Danemarca și toți ceilalți nu s-au scandalizat pentru că au aceste obiceiuri legate de secret, păstrarea caracterului secret al discuțiilor. Și eu sunt raportor din umbră în Comisia Envi pe acest subiect. Există o procedură și îmi pare rău să vă spun, dar aceasta se va încheia curând. Am făcut parte și din delegația care s-a deplasat la Amsterdam și vreau să vă spun că ce am văzut și ce am auzit acolo era destul de convingător. Nu spun că Milano n-ar fi fost convingător, dar ce am văzut acolo era convingător calendarul a fost, este respectat, condițiile economice, toate acestea. Vă pot garanta acest lucru. Mă bucur că sunteți aici pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă faptul că acum atenția este concentrată total pe ce se întâmplă și sper că pe viitor Italia va fi de partea noastră în Parlament pentru a ne asigura că în Consiliu discuțiile sunt mai deschise și să înțeleagă faptul că parlamentele și cele naționale, dar și Parlamentul European trebuie să fie implicate în toate procesele decizionale. Până acum n-au înțeles, dar pe viitor poate. Vă mulțumim pentru contribuție. Domnul Cozolino. Bine, nu vrem să deschidem o discuție nesfârșită. Haideți să rămânem pe concret. Întâi de toate să ne referim la lucrurile care mai pot fi făcute. Aș vrea să cer doamnei președinte să păstreze deschisă petiția, dar asta e un minim care poate fi făcut, dar în plus să ne informeze uh, și să ne țină informați la zi în următoarele două-trei luni în ceea ce privește evoluția situației să recuperăm, dacă ne dorim acest lucru, funcția uh, pe care o are Parlamentul, adică să urmărim îndeaproape cum evoluează lucrurile. Părerea mea este că, din partea Comisiei, am auzit un discurs uh, halucinant, Știți că guvernul Italiei a prezentat un vot negativ uh, care a fost înlăturat de Consiliu. Dar comisia era pe deplin responsabilă de respectarea procedurilor la luarea deciziei. Și părerea mea, poate că e părerea unui singur deputat, nu spun că e părerea Parlamentului, dar părerea mea este că trebuia Eh, să existe o informare din partea Comisiei către Consiliu cu privire la faptul că cele două sau trei propuneri nu erau egale. Una este să propui, așa cum s-a cerut, o clădire absolut funcțională și alta este să propui eh, în discuția respectivă să se construiască o clădire absolut nouă. Nu e același lucru deloc. alegerea nu este aceeași. Sunt două lucruri diferite și Milano putea oferi alte, uh, altceva dacă s-ar fi hotărât asta, dacă s-ar fi cerut asta. Prin urmare, asta este astea sunt faptele concrete. Putem să vorbim cu toții, pentru că pentru prima dată suntem în fața unei decizii ca cea de față. Și întâmplător am ajuns la această situație finală. Dar, fără îndoială, Amsterdam a prezentat o propunere absolut diferită de cea prezentată de Milano. Pentru că una e să o aduci în, în discuție o clădire existentă și în alta și alta e să oferi posibilitatea unei clădiri. Deci ce vă propun este să ne limităm la concret, să monitorizăm ce se va întâmpla, pentru că până la urmă e interesul cetățenilor europeni în joc și în următoarele luni. Haideți să uh, rămânem informați, să vedem cum evoluează această procedură legată de sediul de la Amsterdam. Mulțumesc, dragi colegi! În curând nu o să mai avem interpretare pe teriar. Mulțumesc, le mulțumesc și petiționarilor foarte succint. Vreau să vă spun că, după părerea mea, ne confruntăm cu trei probleme diferite. În primul rând, participarea Parlamentului, da sau nu, pe viitor, însă e o problemă ce ține de viitor. Noi uh, în al doilea rând, și cred că ar merita poate chiar o scrisoare, în, uh, dacă în timpul jocului putem schimba regulile jocului. Nu, după cum a spus și colegul meu, nu putem uh, schimba condițiile și să ajungem la rezultat echivalent, a fost sau n-a fost, uh, pentru că n-ar fi echitabil. În al treilea rând, mă interesează în um, cazul petiționarilor am impresia că părerea lor e că da, Amsterdam a pus mâna pe agenție, cum merge treaba mai departe rămâne de văzut. Întrebarea e cine controlează, am anunțit că, într-adevăr, solicitările pe care le-au emis comisia atunci când EMA se uh, va muta, va putea să se mute fără să-și întrerupă activitatea. Cine asigură că, într-adevăr, se va realiza și că nu există întârzieri. Poate Amsterdam să garanteze acest lucru? Și cine va fi tras la răspundere dacă nu? Iată o altă întrebare decisivă. Putem uh, întreba pentru a asigura condiții echitabile pentru toată lumea. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Iată că e posibil să ai și intervenții concise și concrete. Domnul Pedicini. Și eu să încerc să am o intervenție rapidă. Sunt și eu membru al comisiei în calitate de raportor din umbră pentru dosarul EMA și am fost membru al comisiei uh, de observare în Comisia de Mediu și nu sunt de acord cu ce am auzit aici cu tot. Fără îndoială, e adevărat că oferta făcută de olandezi era diferită din câte am putut vedea, de cea prezentată de autoritățile din Olanda într-o prima etapă. evaluarea făcută de comisie a fost făcută pe o ofertă diferită și asta este un element esențial pentru că uh, Există o clauză de confidențialitate introdusă de autoritățile din Olanda și a fost uh, evaluată pozitiv de comisie. Când EMA a descoperit care este adevărata ofertă, a considerat că respectiva ofertă nu era adecvată, respectiva ofertă. Și oferta olandeză a trecut uh, în următorul tur, uh, dar a fost considerată a fi nepotrivită și ce am putut observa în noua ofertă, noua soluție venită din partea Olandei, era că inițial se prezenta o clădire efectivă, numită sediu temporar, acel Spark Building, care nici acesta nu era potrivită pentru că nu garanta continuitatea operațională. Și acesta era elementul considerat a fi cel mai important pentru Comisie. Garanta asta doar pentru activitatea principală a agenției și apoi un sediu permanent care încă rămâne să fie construit, dar există un risc pentru că noi nu știm dacă într-un an se va termina. Poate vor exista probleme și bariere de tip juridic, tehnic și continuitatea activității EMA riscă să nu mai existe. Și asta ține de comisie. Și toate acestea sunt argumente pentru a sprijini uh, scrisoarea aceasta pe care o cerem noi din partea Comisiei Petiții pentru a cere uh, ca această situație să rămână deschisă până când se pronunță justiția. Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Toia. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în calitate de eurodeputat. Îi spun colegei, doamna Ocă, nu există parlamentari italieni sau Italia care se exprimă în Parlament, ci suntem deputați italieni care uh, își, uh, pun, uh, își exercită dreptul care le revine și prerogativele Parlamentului au fost date deoparte, zdrobite și nu putem permite acest lucru. Trebuie să-l denunțăm. Uh, în al doilea rând, mă preocupă și rolul comisiei și spun asta sincer reprezentantului comisiei. De fiecare dată vine altcineva, dar în orice caz nu există claritate, nu există transparență, nu există documentație pe care am cerut-o și n-am primit-o la timp, ci după um, post factum um, și asta, uh, după părerea noastră, ne umilește. Și nu se înțelege exact Uh, cum ați făcut evaluarea? Am o întrebare foarte clară în ceea ce privește evaluarea propunerii Olandei. Pe ce document v-ați bazat? Pe ce propunere? Prima? A doua? Care? Nu avem niciun răspuns. Genul acesta de transparență europeană nouă nu ne place celor care ținem cu Europa. Și în încheiere, doamnă președintă, ca membru al Parlamentului și cetățean european, sunt și eu preocupată că acest dosar să ajungă la bun sfârșit. Pentru farmacovigilență, pentru viața cetățenilor, dacă izbucnește o epidemie în Europa și noi nu suntem gata să continuăm activitatea, cine e responsabil până la urmă? Deci trebuie să ne deci eh, vreau ca dosarul să rămână deschis. Există un termen limit, o lună, două, ne reîntâlnim, discutăm și trebuie să monitorizăm, ceea ce înseamnă că vreau să știu cine monitorizează, ce date ne dă, cine controlează, ce se întâmplă, cum continuă procedura sau dacă continuă. Și să avem și un plan de rezervă. Suntem foarte buni la planurile de redresare și asta ne trebuie. Copenhaga, Milano, nu contează interesul european. Să există un plan B, un plan de rezervă fezabil să rămână dosarul deschis și să se ceară și în trialog să uh, rămână deschisă uh, procesul. Parlamentul a votat, e adevărat, dar n-au fost respectate uh, niște condiții, condiții importante, care nu pot fi trecute cu vederea. Mulțumesc! Sweden Nu pot decât să subliniez că și Suedia e un loc frumos în Europa și am fi fost și noi interesați, dar în fine, să o lăsăm așa doar pentru a sublinia că avem și noi locuri frumoase și state frumoase în Uniunea noastră. Atât în nord, cât și în sud, și în est, și în vest. Domnul Vali e ultimul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru ocazia de a interveni cât timp mai avem traducere. În ceea ce privește buna gestionare a bugetului, Parlamentul este responsabil. Sunt coordonator în grupul meu în Comisia Buget și Control Bugetar și nu am putut verifica detaliile ofertei pentru că le-am primit ulterior datele uh, referitoare la Amsterdam. Există o economie față de prezența la Londra, fără îndoială, însă față de propunerea venită din partea Milanului, care permitea niște economii destul de mari, iată că am ales Amsterdam uh, pe baza unei propuneri deloc transparente care ne va face să plătim câteva milioane în plus pe an, pe care îi puteam economisi și să-i folosim pentru lucruri mai importante pentru UE. Parlamentul n-a putut să se pronunțe și Parlamentul e responsabil pe o bună gestionare a bugetului și de aceea trebuie să revedem uh, modalitățile. Odată la trei luni noi am vrea să fim informați cu privire la cum evoluează lucrurile, costurile. Noi în Comisia Buget vrem să știm dacă costurile vor fi respectate sau nu, pentru că propunerea inițială a Amsterdamului era una, după care a apărut o altă propunere și nu vrem să se schimbe pentru că știm cum uh, se vor construi, cum se construiesc astfel de clădiri, cresc costurile, apar probleme. Deci, fără îndoială, costurile suportate de cetățeni vor crește și nu putem accepta așa ceva. E o lipsă de transparență. Petiția trebuie să rămână deschisă și din perspectiva acestui principiu de bază. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum uh, pot să vă dau din nou cuvântul, domnule uh, Sala, două minute. Ce încă pe l'opportunità che... Întâi de toate vă mulțumesc pentru ocazia de a vorbi aici. Sunt uh, foarte impresionat de această discuție și dați-mi voie că, să vă spun că mă întorc la Milano cu convingerea că nu e deloc bine ce s-a întâmplat. Vorbesc în numele uneia dintre cele mai mari orașe din Europa de fapt, unul dintre orașele cele mai europeiste, demonstrabil cu fapte, nu cu vorbe. La 15 zile după ce acum 2 ani am fost ales primar, am mers în Londra pentru că am văzut că EMA e o mare oportunitate pentru ocazia noastră. Am cerut să vizitez fiecare um, colțișor al clădirii și uh, de acolo a pornit totul. Ni s-a cerut să facem un dosar complet, bine argumentat și Astăzi aud pe domnul Claus că îmi spune că comisia nu face recomandări, deci dosarul și calitatea dosarului nu par să fie interesante. Bun, dar întrebarea mea este, guvernele când au votat cunoșteau conținutul dosarelor? De ce ne-ați cerut să uh, facem un dosar complet uh, care ne-a necesitat multă implicare, resurse, energie? de ce uh, ați pus chipul meu, în prezența mea în fața cetățenilor, mm, m-ați cerut să le spun tuturor cetățenilor cât de important este să aducem EMA la noi știind care sunt regulile jocului. Pentru că din ceea ce vedem în prezent, dosarul nu era un lucru chiar așa de important în acest joc. Sigur, și condițiile s-au schimbat. Vă confirm, încă o dată, Am văzut că comisia s-a implicat, a zâmbit, a dat din cap, dar evident uh, sunt niște lucruri care nu sunt apreciate de cetățenii europeni. Deci, încă o dată, confirm dorința orașului nostru de a fi în Europa, de a respecta reguli și decizii, dar mă uh, declar absolut dezamăgit de ce s-a întâmplat astăzi aici. I regret that very much, sir. I regret. Da, regretăm, domnule, uh, ceea ce s-a întâmplat, regretăm și noi, dar acum trebuie să tragem o concluzie. Vreau să repet încă o dată că în data de 28 martie anul acesta, președintele nostru, Antonio Tajani, a trimis o scrisoare către Consiliu, către Comisie, în care a uh, afirmat încă o dată faptul că Parlamentul, instituția noastră, ă, condamnă procedura ce a fost utilizată pentru selectarea noului sediu. Deci, aceasta este poziția Parlamentului. Deci, nu am fost deloc pentru. Am regretat lipsa de, am deplâns lipsa de uh, transparență în această procedură și acest lucru nu trebuie să se mai întâmple pe viitor. Acum, ce putem face în această situație extrem de nefericită? Evident, menținem petiția deschisă și mă voi asigura că va exista o conștientizare a raportorului Lavia în Comisia Envi, în așa fel încât să fie preluată mai departe. Vom raporta ceea ce s-a discutat astăzi aici. Și, de asemenea, vom cere să fim informați permanent uh, referitor la ceea ce se întâmplă la nivel de trilog. Ne vom asigura, de asemenea, că toată lumea va înțelege clar că lipsa aceasta de uh, democrație a fost subliniată în mod foarte clar de dumneavoastră și de toți cei care au intervenit, indiferent de familia politică, și că acest lucru nu va trebui să se mai repete pe viitor. În rezoluția din 15 martie, Parlamentul a solicitat să fie informat o dată la trei luni în ceea ce privește evoluția situației uh, referitor la clădirile EMA uh, ce vor fi construite în Amsterdam. Deci, e clar că uh, situația lasă în continuare de dorit. Acele rapoarte de progres pe care consider că le vom primi Comisia va raporta către Comisia ENVI și către raportor. Vor fi de asemenea uh, disponibile din partea Comisiei noastre și ceea ce poate face Comisia deocamdată este să continue să analizeze felul în care s-a aplicat declarația comună din 2012. Asta e un lucru ce îl poate face. Și vom consolida dialogul cu raportorul și vom urmări procedura legislativă aici. Și eu cred că vizita dumneavoastră de astăzi, intervenția dumneavoastră, a fost una foarte oportună la momentul potrivit, foarte utilă, nu doar pentru instituția noastră, ci și ca o reamintire către Consiliu a faptului că să dai cu banul, procedura să dai cu banul, e ceva absolut regretabil. și că aici e vorba de valori care sunt, devin astfel un fel de miză în astfel de manevre. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră astăzi și dacă puteți să preluați câteva raze de soare de la Bruxelles să le aduceți până la Milano și pe viitor să nu ezitați să vă întoarceți în comisia noastră indiferent de subiectul pe care vreți să-l abordați. Iată că e ora 12.30, încheiem ședința.